cu o propunere de regulament al Consiliului în legătură cu resursele proprii ale Uniunii Europene. Avem deja mai mulți vorbitori care vor participa la dezbatere. Dau mai întâi cuvântul domnului Arthui, președintele Comisiei pentru Bugete. Trei minute. Ah, nu, nu, this, not this. Question of order. Sorry, micro. Sorry această solicitare de procedură de urgență nu o înțeleg din trei motive. Mai întâi, în cele trei săptămâni de conciliere în legătură cu proiectul de buget pentru 2015 și bugetele rectificative pentru 2014, Consiliul s-a mobilizat complet în legătură cu bugetul, atât de mult încât nu a luat poziție în legătură cu concilierea decât câteva ore înainte de încheierea procedurii. De aceea concilierea um, a eșuat și concilierea practic uh, a acaparat întreaga energie a Consiliului. Al doilea motiv pentru care nu înțeleg această procedură este faptul că Consiliul a hotărât să afecteze 420 de milioane de resurse suplimentare, suplimentare din drepturi vamale, taxe vamale și alte taxe, nu pentru a contribui la plătirea facturilor neplătite, ci pentru a restitui această sumă statelor membre ale Uniunii Europene. Și aș dori să mai adaug faptul că în acest domeniu între reacțiile retroactive și acțiunile în urgență, trebuie să facem o alegere. Am ales să dăm înapoi bani statelor membre, de aceea nu există motive de urgență, de aceea nu înțeleg această procedură de astăzi. Thank you. We now have Mulțumesc. Voi da cuvântul acum la doi colegi co-raportori. Sorry, I didn't see you there. Point îmi cer scuze, nu v-am văzut. Señora presidenta. Moțiune de ordine. Señora presidenta, hay un problema y es que no pueden llegar los Doamnă președinte, colegii nu pot să sosească pentru că sistemul uh, de transport nu funcționează, de aceea unii colegi nu au putut să ajungă pur și simplu la Parlament. Sistemul de transport uh, uh, nu funcționează deloc bine uh, și nu suntem, nu putem fi toți prezenți în sală, deși dezbatem și votăm o chestiune fundamentală. Vă mulțumesc pentru această observație, dar suntem totuși numeroși în hemiciclu și încă mulți colegi încă mai sosesc. Domnule Tarabela și dumneavoastră, aveți o solicitare de respectare a regulamentului? Da, doamnă președinte, voiam să vă spun că socialiștii și democrații nu se trezesc mai târziu decât ceilalți, și cred că vor sosi cu toții în bloc. Voiam să vă liniștez, doamnă președinte. Thank you for your reassurance. We'll continue. Mulțumesc pentru că m-ați liniștit. Continuăm contribuțiile cu privire la procedura de vot. Vă rog, dragi colegi, avem doi coraportori. Mai întâi îi dau cuvântul domnului Depre, un minut și jumătate. Uh, Doamnă președinte, dragi colegi, Consiliul ne cere să acționăm urgent pentru a permite unor state membre să facă plățile care ar fi trebuit făcute înainte de 1 decembrie la um, bugetul Uniunii uh, conform regulilor pe care chiar ei le-au stabilit. Dragi colegi, nu este urgent să acordăm o facilitate de plată unor state membre, chiar dacă unii uh, au dificultăți important și urgent este să, abord, să adoptăm un buget pe 2015 care să permită Uniunii să uh, lucreze așa cum și-a stabilit prioritățile. Urgent este să adoptăm bugetul rectificativ pe 2014, o etapă indispensabilă pentru a stabiliza, nu pentru a reduce, suma facturilor neplătite care altfel va ajunge la sfârșitul acestui an la 30 de miliarde de euro. Este urgent astăzi să adoptăm un plan multianual de uh, plătire progresivă a sumelor rămase neplătite pentru a evita o încărcare a bugetului Uniunii și o reacție fie prin reducerea creditelor de angajament, ceea ce ar fi insuportabil, uh, fie pentru lichidarea facturilor. Urgența cerută de Consiliu nu este justificată deloc. Să adoptăm acest, uh, această procedură de urgență ar însemna să permitem Consiliului să se ocupe mai mult de echilibrul lui intern decât de credibilitatea Uniunii și capacitatea de a-și onora angajamentele. Mulțumesc! Acum, în calitate de coraportor, uh, are cuvântul Domnul Lewandowski, un minut și jumătate. Este vorba despre content, conținutul și contextul acestei um, propuneri de modificare a regulamentului privind veniturile uh, proprii. Parlamentul trebuie să um, recunoască urgența acestei măsuri pentru a ajuta statele membre să respecte obligațiile legale ale Uniunii Europene. Este vorba despre o decizie unanimă a statelor membre. Uh, pentru unele este vorba de o, un exces de plată, iar pentru celelalte de o plată insuficientă a contribuțiilor și toate statele membre care sunt gata să achite sumele necesare la timp, de asemenea trebuie luate în considerare și cerem o procedură de urgență pentru una sau două țări și flexibilitate pentru a se achita uh, sumele necesare pentru uh, bugetul european. Suntem gata să facem asta, dar nu într-un regim de urgență, ci într-un termen rezonabil și în cadrul unei soluții globale pentru uh, bugetul Uniunii Europene, pentru că onorarea facturilor pentru instituții, pentru regiuni și pentru um, municipalități este o prioritate pentru Parlamentul European. Credibilitatea instituțiilor europene este în joc aici. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat um, opinia Comisiei Bugete și a raporturilor. Dorește cineva să ia cuvântul în favoarea cererii Consiliului? Nu văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul în acest sens. Bun, în acest caz vom pune această propunere la solicitarea de uh, aprobare de urgență. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Parlamentul a respins această solicitare, această cerere de aplicare a procedurii de urgență. Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi, dragi colegi, Continuăm dezbaterea, stimați colegi. Dacă doriți să părăsiți sala, vă invit să faceți acest lucru în liniște, respectând dezbaterea care continuă. Cu întrebări, cu solicitare de răspuns oral, aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale strategiei Europa 2020. Deschid această dezbatere dând cuvântul doamnei Ulzioc. Aveți cuvântul 5 minute, doamnă